președinte a primit un uh, trandafir roșu, un trandafir galben în loc de un trandafir uh, roșu. Nu, nu prea înțeleg ce s-a întâmplat aici, dar mă rog, haideți să trecem la ordinea de zi. Domnul Papa Stancos dorește să intervină pe această temă. Da. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că votul raportului domnului Chris Davis. Ce s-a întâmplat cu votul acolo? Mulțumesc! Möchte jemand für diesen Antrag sprechen? Dorește cineva să, să comenteze? Dorește cineva să se opună acestei propuneri de amânare a votului cu privire la raportul Davis? Domnul Leinen, da, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt împotriva acestei propuneri. Propunerea ne surprinde. Această propunere a PPE-ului ne surprinde. Uh, am discutat acest raport cu atenție în Comisia ENVI. Acest raport a fost discutat și în Comisia Agri și de asemenea în Comisia pentru Industrie. Acest raport a fost discutat în dimineața aceasta. De asemenea, industria trebuie să știe clar ce se petrece, care sunt noutățile din domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice. Prin urmare, eu cred că votul de astăzi este important. Da muss ich εγώ δεν είπα κύριε πρόεδρε η παράκλησή μου δεν αφορούσε να μην ψηφιστεί σήμερα να προηγηθεί. Eu nu spuneam să se amâne, ci să se voteze înainte, ci să se voteze înainte, să votăm. Falsch angekommen. Also, Da, într-adevăr s-a înțeles greșit. Deci, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Domnul Papastancos dorește ca astăzi să votăm în primul și în primul rând acest raport. Deci raportul acesta să fie votat primul. Prin urmare, cine este pentru această schimbare a ordinii voturilor? Cine e împotrivă? Văd că e majoritatea. Deci majoritatea își dorește această schimbare sau este de acord cu această schimbare. Verificăm? jetzt den Davis-Bericht als Bine, atunci votăm mai întâi de toate raportul Davis. Dar bine, mai întâi de toate trebuie să-mi aranjez aici uh, hârtiile. Deci începem cu raportul Davis. Amendamentul 27, apel nominal. Votul este deschis. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal, două părți, prima parte. Votul este deschis? A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respinsă. Trecem la textul original al liniatului 2. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, vota, cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respinsă. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Cine e pentru? Nu, spune domnul președinte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respinsă. Partea a patra, apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem la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 La amendamentul 2, la aliniatul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Trecem la aliniatul 15. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 23, uh, textul original, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 5. Vot cu apel nominal, prima parte. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua a amendamentului 5. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Întreb din nou. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Textul original uh, devine caduc. Trecem la aliniatul 24, textul original, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7, apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Văd că da, votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9B. Prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? S-a, votul s-a închis. S-a, se adoptă. 18 devine caduc, astfel trecem la amendamentul 19, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, Respins. Amendamentul 10, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Textul original al aliniatului 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul original al aliniatului 28, prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. A fost uh, evident că acest text este respins. Trecem la aliniatul 31 din textul original. Avem trei părți separate. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respinsă. Da, exact. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Încă o dată pentru. Nu, votul este deschis, spune domnul președinte. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul, nu la textul original de la 42, două părți. Prima parte, cine e pentru? Domnul președinte își cere scuze. Trecem la textul original de la 38. Pe acesta îl votăm mai întâi de toate. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Textul original 38. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci, în caz de egalitate, se adoptă. 42, două părți, prima parte, prin apel nominal. Nu, prima parte nu e prin vot uh, cu apel nominal. Cine e pentru așadar? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, prin vot nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă.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 Se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 21 de vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 22 de vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 4. Dacă acesta este, este adoptat, 23 devine caduc, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Trecem la textul original. Acum. Vot prin apel nominal. Prima parte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la textul original, pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 79, două părți, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 83, textul original, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, dacă doriți, verificăm partea a doua a aliniatului 83. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Da, votul s-a închis. Respins. Trecem la aliniatul 88, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog, verificăm. Votul s-a deschis? Partea a doua a aliniatului 88. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul original de la 94 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la aliniatul 96, două părți, prima parte pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? Abțineri? Ficăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Da? Votul s-a închis? Textul original rămâne. Trecem la amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă nu ridicați mâinile, nu pot să-mi dau seama cum votați. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la textul original al aliniatului 107, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, bine. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Aveați dreptate. Trecem acum la aliniatul 115, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Da. Votul s-a închis. Respinsă. Trecem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Considerentul B. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Da. Votul s-a închis. Respinsă. Votăm acum textul complet al rezoluției. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Se adoptă. Trecem acum la votul privind uh, site-urile discriminatorii. Șase grupuri au creat o rezoluție comună și trecem la votul acestei rezoluții. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul M prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Votul final. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul asupra Rusiei, rezultatelor uh, alegerilor din Rusiei, Rusia. 10 pentru, Împotrivă? Abțineri? N-am văzut mâini în aer. Prin urmare, cine e pentru amendamentul 10? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bine, verificăm. Oricum nu ridică nimeni mâna, așa că haideți să deschidem votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la a, amendamentul 5. Domnul Sala Franca are un amendament uh, oral. Îi dăm cuvântul. Domnule președinte, pentru a obține cât mai mult consens Știm că această rezoluție trebuie să aibă un sprijin cât mai amplu din partea uh, Parlamentului. Deci de aceea propunem amendamentul 5 uh, împreună cu colegul Svoboda, cu colegul Vorhofstadt și cu alte grupuri politice pentru a adăuga următorul lucru. Laura Condens. Înlocuim condens cu regress. Mulțumesc. Vă mulțumim. Se pronunță cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Prin urmare, votăm împreună cu amendamentul oral al domnului Salafranca, amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 devine astfel duc. Trecem la 6 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă? abțineri, respins 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16 devine trebuie votat. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 a fost retras, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 retras, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum textul per ansamblu, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția cu privire la Kazahstan. Doamna Iaconțari. I have very good news. Am vești foarte bune. În timpul acestui proces privind rezoluția din Kazakhstan, autoritățile din Kazakhstan au eliberat prizonierii politici. Doamna Sokolov și astăzi editorul șef Igor Vinianski au fost eliberați. Vă mulțumim pentru veștile bune. Șapte vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis.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 Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Textul original de la 10, aliniatul 10, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamnelor și domnilor, dacă nu ridicați mâinile, nu pot decât să ghicesc ce votați. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la aliniatul 12. Cine e pentru? Pen- împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 13, amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Da, votul s-a închis. Se adoptă. 2 devine caduc. Trecem la 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Uh, Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem la textul original. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm textul pe ansamblu. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul uh, privind situația din Nigeria. Șase grupuri politice au introdus o rezoluție comună pe care o votăm acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Rezoluția a fost adoptată. Trecem la Belarus. Domnul Vigenin dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Ieri am avut o dezbatere lungă în Parlamentul European cu un mesaj foarte clar din partea noastră. Există o moțiune comună de rezoluție, un proiect de moțiune care e foarte clar. Parlamentul e unit în ceea ce privește mesajul către autoritățile belaruse, către societatea din această țară, dar și către cetățenii europeni. Vreau să, să vă rog să amânăm votul pe această rezoluție pentru următoarea mini-plenară de la Bruxelles, din două motive. În primul rând, să le dăm timp autorităților să se gândească la situația actuală în care se află și, în al doilea rând, să putem modifica această rezoluție în funcție de ultimele evoluții. Vă mulțumesc. Sprijine, sprijină cineva acest, uh, această doleanță a domnului Vigenin? este cineva împotriva uh, doleanței domnului Vigenin, aveți cuvântul. Pana Vigenina, rzeczywiście wczoraj mieliśmy szeroką... Mulțumesc foarte mult, domnule Vigenin, e foarte bine. Chiar am avut o dezbatere ieri pe această temă și tot ieri domnul Lukashenko din Belarus a renunțat la dreptul de a acorda, de a uh, ierta pe cei care au atacat uh, metroul. Așa că ar trebui să folosim și noi uh, limbajul diplomației și nu al agresiunii. Și sper că putem rezolva această chestiune astăzi și votăm asupra Revoluției astăzi. Mulțumesc! Aha, Conform articolului 177, două, uh, domnul Vigenin a cerut amânarea acestui vot pentru următoarea mini-plenară. Prin urmare, haideți să vedem cine este de acord cu această propunere a domnului Vigenin. Ridicați mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? Prin urmare, propunerea se adoptă. Amânăm votul pentru mini-plenara de la Bruxelles. Trecem acum la rezoluția cu privire la al șaselea forum mondial uh, privind apa. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Respins. Amendamentul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Domnule Verhofstadt, vă rog. Vai, vă mulțumesc foarte mult. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 8, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. să adoptă. Aliniatul 9, două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Îmi pare rău, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis? A votat toată lumea? Mă refer la cei care nu au plecat deja la al șaselea forum mondial. Votul s-a închis? Respins. Votul per ansamblu. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult și uh, călătorie plăcută spre casă, weekend plăcut de asemenea. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie. Dragi colegi, haideți să trecem acum la explicații.